să se încheie dezbaterea și următoarea ședință va avea loc mâine, 12 septembrie, și vom începe la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Ședința de astăzi se suspendă. Noapte bună!